Mulțumesc ca președinte de la TRAN adresez Comisiei următoarele întrebări despre efectele pe care le au restricțiile impuse de Rusia pentru transportatorii rutieri internaționali și vin și cu o justificare. Să mai aștept puțin, spune președintele, mai aștept puțin. witam panią komisarz. Panie pośle, może pan kontynuować. Bardzo proszę. Bun venit komisarului. Fange normal an. Încep de la capăt. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, ca președinte de la Comisia TRAN, adresez Comisiei următoarele întrebări legate de impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri străini și vin și cu următoarele justificări. Pe 7 august 2014, Federația Rusă a lansat un embargo pentru diferite produse alimentare și agricole uh, din statele membre ale Uniunii Europene și nu numai. Asta, acesta este uh, un embargo pentru uh, transportatorii de aceste produse care uh, duce la pierderi masive. Federația Rusă nu e de acord nici cu tranzitul de produse agricole și alimentare prin uh, teritoriul său, tranzit către terțele state. Pentru aceste uh, transporturi impune o escortă, uh, prețuri pe garanție și așa mai departe. Practic, prețurile transportului s-au mărit de 10 ori din această cauză. Ba chiar s-a renunțat la ele. Piața Rusiei este una atrăgătoare din punct de vedere economic uh, pentru agenții economici, mai ales uh, pentru cei care și-au sediul în uh, imediata vecinătate a Rusiei. Comisia a reacționat deja la aceste restricții și a dat niște măsuri pe termen scurt de peste 155 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe cei afectați și pentru a rezolva problemele care au apărut în cazul transportului de fructe uh, și produse lactate. Ei bine, aceste măsuri s-au fost trecute cu vederea până la ora actuală. Mărfurile importate de Rusia, produse industriale și uh, produse alimentare, sunt uh, transportate în mare parte pe cale rutieră. Sunt transportatori specializați pe transportul alimentar care au investit în uh, camioane speciale, frigorifice și iată că acum și-au pierdut mare parte din contracte din cauza acestui embargo. Când uh, s-a reunit ultima dată la Forumul Internațional pentru Transport uh, în septembrie 2014 Comisia pentru Transport Rutier, S-a discutat despre faptul că Rusia, când vine vorba de transportul rutier, uh, va impune niște limitări și mai stricte. Iată așadar, s-au redus autorizațiile de la 67 la 16. E vorba de faptul că s-a discutat de asta la conferința ECMT. Situația este foarte gravă. Întreb Comisia, e conștientă de aceste lucruri? Știe ce înseamnă acest embargo pentru uh, Europa și pentru firmele din Europa? În al doilea rând, există date la Comisie cu privire la pierderile înregistrate din cauza acestei atitudini a Rusiei, mai ales în uh, sectorul transportului? Și în al treilea rând, ce măsuri intenționează a lua noua Comisie pentru a contracara o înrăutățire a situației în rândul transportatorilor europeni. În al patrulea rând, ce intenționează să facă Comisia pentru că până la urmă e nevoie de o acțiune exhaustivă, uh, dat, date fiind efectele economice. Și în al cincilea rând, Comisia uh, dorește să ia măsuri la nivel de politici comerciale pentru uh, a avea în vedere acest caz la uh, Organizația Mondială a Comerțului. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare reacția din partea Comisiei. Mulțumim foarte mult domnului eurodeputat Kramer. Acum, în numele Comisiei, doamna Bolz are cuvântul. Mr. President, honorable members, Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Uh, interdicția rusească pentru importul anumitor bunuri agricole din Uniunea Europeană și din alte state a avut impact nu doar uh, asupra sectorului uh, agricol. Această interdicție afectează de astfel și uh, operațiunile de transport din Uniunea Europeană, mai ales în statele care au un volum înalt de exporturi agricole înspre Rusia. Înainte să intre în vigoare această interdicție, Rusia, după Statele Unite, era cel mai mare importator de bunuri agricole din Uniunea Europeană. În ceea ce privește valoarea, aproximativ jumătate din exporturile agricole ale Uniunii Uniunii Europene spre Rusia uh, valoreau 5,1 uh, miliarde de euro, iar acum acestea sunt afectate de această interdicție. Mai mult de atât, uh, vorbim despre produse din carne, pește, lapte, proselactate, fructe și legume nepreparate. Tranzitul uh, acestor uh, produse um, interzise prin Rusia înspre Caucaz și alte state este sever restricționat, ceea ce extinde practic uh, um, aceste probleme și la transportatori. Principalul mijloc de transport este transportul rutier pentru toate aceste exporturi înspre Rusia. Mai mult de 80% dintre toate uh, exporturile agricole dinspre Uniunea Europeană spre Rusia uh, se fac uh, pe drumuri, atât uh, în volum cât și în ceea ce privește valoarea. Cât privește producătorii de bunuri agricole, Uh, e clar că sunt afectați, dar mai mult decât aceștia, uh, sunt afectați transportatorii rutieri. Ei au uh, de suferit de pe urma acestei interdicții. Eu și echipa mea suntem perfect conștienți de acest lucru. Însă cât anume suferă acești operatori e o întrebare care cu greu își găsește răspuns și depinde de circumstanțele individuale. E clar că multe dintre bunurile supuse acestui embargo care ar fi ajuns în Rusia sunt acum vândute pe alte piețe. În anumite zone prețul acestor bunuri a căzut semnificativ din cauza supraproducției care s-a creat. În ceea ce privește operatorii de transport rutier care se specializează în exportul produselor agricole spre Rusia și care au investit în echipamente uh, precum uh, camioane uh, cu refrigeratoare se confruntă cu mari dificultăți în urma acestei interdicții. Însă, din nou, totul depinde de modul în care au reușit să-și folosească pentru alte direcții flota de mașini. Cei mai mari transportatori uh, au fost și ei afectați de această interdicție. Până la urmă, uh, nu vorbim uh, numai de asistență directă financiară pe care o putem oferi la nivelul Uniunii Europene. Spre deosebire de colegul care este însărcinat cu agricultura, eu nu am un plan de urgență pentru operatorii de transport. La nivel național, însă, transportatorii rutieri pot să beneficieze de pe urma ajutoarelor de stat. Uh, regula de minimus uh, permite statelor uh, să ofere ajutoare de până la 100.000 de de euro pentru fiecare uh, operator pe o perioadă de 3 ani. Însă aceste ajutoare nu trebuie neapărat notificate către comisie. Ajutoarele de stat peste această limită pot fi luate în calcul doar în funcție de anumite condiții foarte stricte și uh, trebuie anunțate comisiei. Domnule președinte, Stimați uh, eurodeputați, relațiile uh, de transport rutier între Uniunea Europeană și Rusia sunt guvernate încă de acorduri bilaterale între Rusia și uh, diverse state ale Uniunii Europene. De aceea ține de statele membre vizate să vadă ce pot face în baza acestor acorduri bilaterale. Nu există un acord între Uniunea Europeană și Rusia în acest domeniu, niciun dialog la acest nivel. Deci chestiunea poate fi abordată cu Rusia doar în contextul politic politicii externe al Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Rusia. În contextul uh, politicii uh, comerciale externe a Uniunii Europene, Comisia monitorizează foarte îndeaproape compatibilitatea cu OMC a uh, diverselor restricții impuse de către Rusia și aici vorbim și de interdicția transportului înspre Rusia sau Rusia acestor bunuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, doamnă comisar. Acum dăm cuvântul vorbitorilor numele grupurilor politice, numele PPE-ului. Doamna Lukaciewska, două minute. Comisar, prowadzenie przez Federație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule, doamnă comisar, interzicerea importului uh, anumitor produse agricole din Uniunea Europeană a dus la deteriorarea situației multor companii din foarte multe industrii inclusiv uh, din uh, sectorul transporturilor. Această interdicție duce la imposibilitatea transportului uh, oricăror produse prin Rusia, ceea ce duce la pierderi de milioane de euro și poate duce la falimente. Vă reamintesc că, că nu vorbim aici doar despre economie, ci și despre aspecte sociale. Șomajul este o problemă foarte gravă, o problemă care amenință uh, oameni care vor avea nevoie de sprijinul nostru. Uh, este o situație nefericită pentru că companiile noastre nu pot să fie sigure de viitorul lor, nu pot să fie sigure de viitorul angajaților lor și familiilor acestora. Aceste probleme nu afectează numai companiile din Polonia. Da, sigur, uh, uh, sunt pierderi în special pentru țara mea, dar uh, cred că nu doar noi suntem afectați. Și de aceea avem nevoie de solidaritate și de soluții comune uh, astfel încât interesele noastre să fie protejate. Nu avem încă mecanismul necesar pentru a contracara această interdicție și avem nevoie de un astfel de mecanism, pentru că fără el uh, s-ar distorsiona piața. Transportul este important și pentru alte industrii. În 2014, Polonia a făcut o sugestie uh, legată de o soluție pentru a sprijini companiile de transport. De exemplu, ajutoare de stat mai mari și sprijin mai mare pentru cei care uh, doresc uh, să renunțe la o parte din operațiuni din cauza principiilor de mediu. Mă bucur că Comisia știe care este impactul acestei interdicții. Însă, doamnă comisar, ce măsuri specifice veți lua? Ce sprijin concret le veți oferi întreprinzătorilor, companiilor noastre, angajaților care se confruntă cu perspectiva șomajului? Mulțumesc foarte mult, doamna Lukașevska. Acum Doamna Claudia Țapardel, de la Socialiști și Democrați, un minut

Mulțumim. Din partea ECR, domnul Porreba. Micro, doesn't work. Okay. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, bardzo dziękuję. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Eu cred că acesta este un subiect foarte important. Și cred că toată lumea e de acord că embargoul rusesc va afecta profund sectorul de transport european și va duce la distorsionarea pieței. Nu este o problemă ce afectează doar un singur stat și nu este o problemă de importanță locală. Nu. Problema este de culoare europeană. Țări precum uh, Letonia, Lituania, uh, Polonia, țara mea, Cehia și altele, sunt țări care pierd bani. De când a fost introdus embargoul în 2014, uh, în Polonia s-au uh, înregistrat 22 de milioane de pierderi, iar în octombrie 48 de milioane de euro. Doar în Polonia, vă spuneam. E o problemă și cu tranzitul uh, produselor prin Rusia și nu există niciun fel de simetrie aici. Companiile de transport europene sunt verificate, sunt uh, afectate, dar iată că nu există niciun fel de reciprocitate. Poate că ar trebui să aplicăm și noi un tratament simetric. Și mai important ar fi să ne gândim la faptul că transportatorii europeni care sunt, sunt acum într-un blocaj total. În Germania avem reguli noi pentru salariul minim care afectează companiile de transport și de cealaltă parte se confruntă și cu embargoul rusesc. Deci, doamnă comisar, mă bucură faptul că aveți o atitudine deschisă față de aceste probleme și că sunteți conștientă de acestea, dar vă rog frumos să vă gândiți și la uh, un fel de compensații pentru a mai uh, aduce alinare față de această problemă. Gândiți-vă la situația acestor companii. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Meissner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar Bulț, dumneavoastră deja ne-ați oferit uh, răspunsul că vă este greu să faceți ceva acum. Eu aș vrea ca acum, când discutăm despre acest uh, subiect, să uh, nu pierdem din vedere că suntem de acord că uh, aceste sancțiuni uh, nu sunt problema, că sunt bune, trebuie să vedem cum le renoim acum că au avut loc, uh, au avut loc evenimentele uh, cu asasinarea anumitor persoane. Ei bine, doamnă comisar, ați spus și dumneavoastră că uh, Există un fond de criză, dar nu la transport. Cam uh, un sfert din uh, exporturile agricole ale Uniunii Europene sunt afectate. Sunt uh, mărfuri transportate pe cale rutieră prin, în camioane frigorifice. Da, încercăm să găsim noi piețe, încercăm să uh, plasăm produsele pe piața europeană, dar nu putem de azi pe mâine și dacă e să fie noi piețe, atunci uh, Uh, trebuie să vedem care sunt acestea, pentru că s-ar putea să fie exact cele din țările uh, învecinate Rusiei. În cazul Lituaniei, mare parte din uh, exporturi sunt vizate. La fel e afectată și zona Mării Baltice și Polonia. Deci, bineînțeles că trebuie să ne gândim ce putem să facem. Și dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că din partea Uniunii Europene nu avem ce să Uh, așteptăm pentru că totul trebuie să se deruleze prin statele membre, fiindcă nu avem un, un fond de urgență în transport. Dar noi avem uh, o piață europeană de transport și atunci cum să fim solidari? Pentru că până la urmă noi împreună dăm sancțiuni împotriva Rusiei și dumneavoastră ați spus că datele încă nu sunt complete, poate că ar trebui să facem mai multe, să adunăm date și să încercăm apoi să găsim uh, o soluție în așa fel încât să echilibrăm puțin situația. Nu să lăsăm totul la latitudinea statelor membre, pentru că Lituania nu are cum să se ocupe de 40% din problemă, doar fiindcă este atât de afectată. Deci, uh, e oarecum o atitudine de neajutorare, dar, dar până la urmă cred că împreună vom reuși să găsim cât de cât o soluție pentru sectorul de transport. Mulțumesc, spune președintele din partea GUE, domnul Crisogonos. Η ερώτηση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου προς την Κομισιόν. Mulțumesc foarte mult. În Comisia de Transporturi uh, am discutat uh, despre acest subiect. Însă, discuția noastră de astăzi ne arată că avem o memorie selectivă. Comisia vorbește despre măsuri care uh, restricționează uh, transportul de produse agricole, însă uită că aceste măsuri luate de Rusia au fost luate ca răspuns la măsurile luate de Uniunea Europeană în uh, cazul crizei din Ucraina în luna iulie. Și, uh, de asemenea, Comisia vorbește despre restricții în contextul OMC. Dar dacă începi prin a încălca reglementările OMC, ei bine, uh, trebuie să vedem cine a început să facă acest lucru. Uniunea Europeană a început, pentru că regulamentul 833 uh, 14 vorbește despre aceste aspecte. Deci, practic, măsurile luate de Uniunea Europeană în cazul crizei din Ucraina au fost cele care au dat startul acestei situații. Rezultatul a fost că anumite sectoare europene trag ponoasele. Cred că ar trebui să se prevadă un fel de reciprocitate sau cumva trebuie despăgubiți cei care sunt afectați uh, de acest regulament 831-14. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum, uh, domnul Peter Lundgren de la FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aceasta este o mare problemă. O problemă care afectează pe oamenii obișnuiți aceștia nu mai pot să se ocupe de transportul produselor alimentare. Însă, haideți să ne gândim uh, care este temeiul uh, uh, acestei situații, de la ce a pornit. Acesta, practic, este rezultatul sancțiunilor aplicate de Uniunea Europeană Rusiei. Bineînțeles că Rusia a reacționat aceste sancțiuni cu acest embargo. Pot să înțeleg că sunt anumite state membre care au o anumită industrie a transportului uh, care se ocupa de aceste activități în uh, Rusia și că acestea sunt uh, grav afectate, însă nu pot să înțeleg cum putem schimba situația. Doamna comisar a confirmat și dânsa același lucru. Mă gândesc puțin la acești transportatori rutieri. Uh, care sunt uh, afectați dacă au uh, investit în camioane frigorifice. Interdicția rusească, practic, înseamnă că majoritatea contractelor de transport sunt pierdute. Asta s-a întâmplat și în țara mea. Transportatorii suedezi au investit foarte mulți bani în aceste camioane speciale dar ei se confruntă cu, cu, cu concurență neloială din partea altor state membre și dacă nu putem face uh, nimic în legătură cu asta, ce am putea ne face în legătură cu Rusia? Mulțumim foarte mult! Uh, urmează cu uh, doamna Arnautu de la neafiliați. Monsieur le Président, mes chers collègues, la question... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh Întrebarea domnului Kramer mă surprinde. Embargoul uh, rus a fost uh, instituit pe 6 august 2014, în timp ce primele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei datează din 17 martie 2014. Apoi acestea au fost extinse de Bruxelles în șase rânduri până pe 31 iulie 2014. Frontul Național s-a opus la aceste sancțiuni încă din luna martie, considerând că sunt inadecvate, ineficiente și periculoase pentru economiile statelor membre ale Uniunii Europene. Această chestiune arată că uh, Frontul Național avea dreptate să se uh, opună, pentru că, practic, acest embargo rus uh, este doar un răspuns legitim la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Transportatorii rutieri din Uniunea Europeană sunt așadar primele victime ale sancțiunilor absurde impuse de Bruxelles. În loc să mă plâng de consecințe, așa cum o face domnul Kramer, prefer să cer comisiei să ridice aceste sancțiuni și pun pariu că embargoul rus va fi la rândul său ridicat. Mulțumesc! Uh, do you accept a blue card? Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Kramer? Brătă, Kramer, bitte sehr. Domnule Kramer, vă rog. Intervenție fără microfon. Nur darauf hinweisen Vreau doar să vă întreb. Noastră, știți că ați vorbit uh, ca președintă și că Dumneavoastră știți că am vorbit ca președinte și nu a fost opinia mea personală, dar independent de asta, dacă mm, începeți cu date istorice, atunci vă rog frumos să țineți cont că uh, Rusia a încălcat tratate, a anexat Crimea și așa a ajuns uh, la situația de acum. Deci vă rog frumos, dacă tot veniți cu date istorice, luați-le de la început. Suple. Mulțumesc. Domnul deputat, poftiți, vă rog. domnule cramer am înțeles uh, foarte bine în ce calitate vă exprimați numai că uh, cunosc această observație a dumneavoastră despre istorie și de cele mai multe ori ingerința uh, Uniunii Europene nu este niciodată cu bună știință. Așadar, atunci când ne permitem să ne amestecăm în suveranitatea altor state europene, există întotdeauna un efect de bumerang și așa se întâmplă și cu Rusia. Wim, Domnul Wim van De la PPE, vă rog. Eh, voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că pot vorbi cu multă satisfacție după colega mea de la Frontul Național, pentru că, iată, exprim o altă un alt punct de vedere, la ora actuală Europa, de fapt toată lumea poate, pare să fie implicată în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Noi cei din Europa am ales să luptăm uh, cu sancțiuni, dând sancțiuni. Mai multe sectoare din Europa resimt acum uh, efectele după impunerea de sancțiuni. Așa cum a spus-o și domnul Kramer, trebuie să ne asigurăm de faptul că tratatele internaționale sunt respectate și adesea acest lucru vine cu elemente dureroase. Agricultura are propriul fond de urgență și mai multe firme, multe întreprinderi au profitat de asta, dar pe noi ne preocupă acum situația din transport. De exemplu, colegii din Polonia, transportatorii din Polonia suferă teribil uh, acum. Și e păcat, e mare păcat că cei de la comisie nu fac altceva decât să ne prezinte datele problemei, fără nicio soluție. Am trei întrebări către doamna comisar. Ce contacte ați uh, avut, dumneavoastră și înalta reprezentantă, pentru uh, că Uniunea Europeană are multe fonduri de urgență și poate că înalta reprezentantă Uh, poate să ajute pe transportatorii din Polonia, pentru că avem fondul de globalizare, acolo este o sumă de bani considerabilă și a fost utilizată pentru restructurarea industriei. N-ar putea să se bucure și transportul de același tratament? Întrebarea domnului Kramer e și ea foarte importantă. Ce face Uniunea Europeană la OMC? Se va face o plângere oficială împotriva Rusiei? Mulțumesc! Danke Mulțumesc! Miltiadis Kyrkos. Are cuvântul domnul Kyrkos de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară, impunerea unui embargo uh, Rusiei după evenimentele din Ucraina și Crimea Uh, a fost o măsură justă, însă e clar că, pe de altă parte, asta a dus la dificultăți în multe state, printre care și Grecia. Avem de-a face cu o problemă uriașă cu care se confruntă um, sectorul um, transporturilor. 10 miliarde de euro pierderi uh, anuale în Grecia doar. Trebuie să înțelegeți așadar că Uh, situația actuală poate reprezintă uh, prețul scump uh, plătit de către economia Greciei. Bineînțeles, astfel de pierderi importante trebuie compensate cumva dacă nu ne expunem la opinia foarte fermă a cetățenilor europeni care ne judecă. Mulțumim, uh, domnul Zile. Mulțumesc. Doamnă comisar, noi nu vrem să ne plângem doar ca să se bucure cei de la Kremlin sau uh, doar ca să îi se facă cuiva din Rusia milă de noi. Sancțiunile trebuie să fie duse mai departe. Dar E vorba despre faptul că Rusia, chiar dinainte de acest embargo, a fixat niște restricții similare care au făcut ca furnizorii noștri să sufere. Poate că nu avem fonduri directe, dar există fondurile pentru ajustarea la globalizare menționate de domnul Van de Camp și care ar putea fi utilizate aici, pentru că, până la urmă, aceste fonduri au fost gândite pentru a însoți procesul de globalizare. Trebuie să ajutăm pe uh, furnizorii de mărfuri, mai ales pe cei din Europa, pentru că, iată, suferă din cauza acestei forme de dumping social, mai ales în Europa de Sud-Est. Da, există tot felul de uh, probleme acum. Au apărut și salariul minim din Germania și trebuie să ne gândim la colegii noștri. Următorul vorbitor. Domnul Goga, mulțumesc, doamnă comisar. Este o problemă foarte importantă în Lituania, pentru că noi avem 5% din uh, forța de muncă angajată în acest sector. Iată, este o problemă foarte importantă în țara noastră și de aceea avem nevoie de contribuția dumneavoastră, avem nevoie de idei să ne spuneți uh, cum putem să supraviețuim, pentru că noi am primit cea mai mare lovitură din partea Rusiei. Venim la dumneavoastră pentru ajutor. Ne îndreptăm spre dumneavoastră pentru a fi creativă și pentru a ne da ajutorul de care avem nevoie. Și apoi uitați-vă la ce face Parlamentul European Uh, Germania a venit uh, cu ideea salariului minim pe care noi nu putem să o implementăm pentru că nu suntem la fel de bogați ca Germania. În Franța și Belgia ei vor ca șoferii să doarmă în uh, hoteluri care nu există. Haideți să nu ne divizăm și să suferim mai mult. Haideți să ne unim, să fim solidari și să rezistăm împreună împotriva Rusiei. Mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Seymour. EFDD, 3 minute. I would like to highlight the impact on Aș dori să subliniez impactul asupra comerțului cu uh, Federația Rusă, mai ales impactul asupra uh, domeniului transporturilor în urma uh, măsurilor Rusiei împotriva uh, Ucrainei. Bineînțeles, acum uh, contribuabilii noștri vor trebui să suporte consecințele. Avem producători alimentari care nu mai au piețe pe care să-și vândă produsele. Înainte de acest embargo, 50% dintre exporturile UE spre Rusia se făceau pe uh, uh, cale rutieră. Puterea Rusiei nu poate fi subestimată pentru că uh, bunurile care trec prin uh, Rusia uh, sunt supuse la uh, diverse reglementări, ceea ce le crește prețul. A fost o prostie să provocăm Rusia pentru extinderea sa spre Est, iar Parlamentul ar trebui să-și regrete aceste măsuri. Cincuie. Mulțumim. Uh, acceptați o întrebare în baza cartonașului albastru din partea domnului Iacoșici? Aveți cuvântul, domnule. Vorili o zemljama koje su... Mulțumesc. Situația este foarte urâtă. Pentru că, iată, avem statele nou aderate la Uniunea Europeană, și nu e oare ruș- o rușine să vorbiți acum despre ace- a- aceste state în acest mod? Pentru că, până la urmă, noi, ă, după toate acestea, vrem să trăim împreună în Europa, unii cu alții. Mulțumesc. A, e, pan poseu Massimiliano Salini. Da, domnul Salini, de la PP gentile comisar, bună seara. La... Doamnă comisar, bună seara. Mulțumim pentru faptul că ați venit la această oră târzie să discutați cu noi despre aceste lucruri importante. Eu vin dintr-o țară care e mai puțin afectată de această problemă. Italia, de exemplu, resimte efectele la nivel, la nivel de producție, dar nici de cum în aceeași măsură ca statele din centrul și restul Europei. Deci, dar asta nu înseamnă că nu putem să nu avem acest subiect în vedere. Sunt perfect de acord cu tot ceea ce s-a spus în această seară de, pe acest subiect. Sunt perfect de acord cu ce a spus colegul Kramer și împărtășesc îngrijorările manifestate de colegii mei. Uniunea Europeană nu poate să aibă pretenția unui răspuns, mai ales că e vorba de sectorul de transport. Ci, da, e adevărat, nu avem un fond special de intervenție pentru cei afectați. Mâine vrem să mai vorbim o dată la plenară despre uh, însoțirea și sprijinirea economică în vremuri de criză în diferite sectoare europene. Dar nu putem să ignorăm sau să, să trecem pur și simplu cu vederea sectorul de transport. Trebuie să dăm dovadă de imaginație, pentru că adesea, dacă ne punem imaginația la contribuție, reapare speranța. Și este singura modalitate, singura noastră speranță acum. Doar așa reușim să um, evităm, să preîntâmpinăm aceste uh, discuții ciudate, Um, care încep să se axeze pe uh, vină și cine o poartă mai tare. Ei bine, a sosit momentul să punctăm această problemă care este cât se poate de europeană. Mulțumesc! Are cuvântul Izabela de Monte, un minut. Rup. scorso la eh. federazione russa a introdurre divieti di importazione di taluni prodotti agricoli. Rusia a introdus restricții pentru anumite produse agricole și alimentare provenite din Uniunea Europeană, provocând astfel pagube pentru numeroase sectoare. Agricultorii uh, lasă mii de tone de marfă să putrezească pe câmp, iar companiile de transport uh, au fost puse în situația în care li s-au anulat contracte importante cu această țară. În uh, sectorul agroalimentar, Uniunea Europeană a prevăzut deja niște măsuri de sprijin, însă pentru sectorul uh, transporturilor, care este afectat oricum uh, de anii de criză, nu se întrevăd măsuri. Cred că trebuie luate măsuri pentru acest sector, care este esențial pentru economia noastră. Este un sector care trebuie să devină și mai competitiv în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Slotowski de la ICR. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, sunt de acord cu toți cei care au spus astăzi aici că sancțiunile rusești împotriva sectorului uh, transporturilor uh, europene este rezultatul propriilor noastre sancțiuni. Dar, doamnelor și domnilor, de unde vin sancțiunile noastre? E bine, ele sunt un răspuns la atacul rusesc asupra Ucrainei, asupra unui vecin de-al nostru. Colega mea de la Frontul Național spune că ar trebui să ne întoarcem la început și să eliminăm aceste sancțiuni pentru că totul ar fi minunat. Dar, stimată colegă, acum 200 de ani, limba dumneavoastră a introdus termenul bistro. Știți de unde vine? E bine, eu nu doresc să existe uh, mai multe uh, cuvinte rusești uh, de pe acum, de acum înainte, în limba dumneavoastră. Apărarea, într-adevăr, costă dar uh, și atacul Rusiei costă. Haideți așadar să facem acum acest uh, efort, astfel încât astfel uh, de cuvinte să nu mai apară niciodată în limba dumneavoastră sau în vreo limbă de-a noastră, de altfel. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, stimate coleg, spune domnul președinte. Domnul Zemke are cuvântul un minut. Covaci. Mulțumesc. O să transmit un mesaj foarte clar. Embargoul rusesc ne impune practic o acțiune pe trei planuri. Trebuie să dăm dovadă de consecvență și avem nevoie de solidaritate între toate statele Uniunii Europene. Trebuie să contracarăm ceea ce vrea să facă Rusia și anume să ne um, distrugă solidaritatea. Eu cred că Comisia Europeană ar trebui să fie mult mai aspră față de faptul că Rusia blochează tranzitul pe teritoriul său. Și în al treilea rând, trebuie să ne gândim și la sprijinul financiar pentru companiile noastre de transport, pentru că acum ele au nevoie de asistența noastră. Restricțiile la un moment dat vor dispărea, dar asta nu înseamnă că companiile vor rezista până atunci. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Cușmuc, de la ECR, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți uh, antevorbitori uh, au menționat că interdicția impusă de Rusia este o decizie politică ca urmare a unei decizii politice impuse de Uniunea Europeană. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci Uniunea Europeană ar trebui acum să dea dovadă de solidaritate și ar trebui să protejeze sectoarele care suferă pierderi din cauza acestei interdicții. Uniunea Europeană are foarte multe resurse financiare. Avem uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare și altele. Acum ne confruntăm cu o criză, o criză economică majoră. Și cred că acest fond ar putea fi o sursă pentru acordarea de despăgubiri cel puțin parțiale pentru transportatori. În Polonia, o treime din uh, transportatori sunt afectați, mii de locuri de muncă sunt afectate uh, și sunt puse în pericol. Doamne comisar, vreau să vă atrag atenția asupra uh, situației dramatice a transportatorilor polonezi. Vă mulțumesc uh, foarte mult, spune domnul președinte. Acceptați un cartonaș albastru? din partea domnului Stehovski. Pane poslanče. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Câțiva colegi au menționat deja faptul că ar trebui să acordăm compensații cuiva, dar ne puteți spune care este cuantumul acestor compensații? Uh, Știți că, de fapt, agricultura uh, cehă uh, a obținut beneficii mari după 89. Acum văd că toată lumea își socotește pierderile. În Polonia, la sfârșitul lui 2014, pierderile erau estimate la aproximativ 50 de milioane de euro. Acestea sunt uh, pierderi economice uriașe care au condus la deteriorarea situației multor companii. Poate că nu afectează atât de mult Cehia, însă țările Baltice și Finlanda sunt afectate și cred că este o problemă europeană, nu doar o problemă a Poloniei și de aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Mulțumesc, stimate coleg. Doamna Ayala Sender acum. Gracias, señor Charnecki. Sí, eh, bueno, yo... Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere vă voi spune ce cred eu despre capacitatea uh, sancțiunilor de a schimba viețile oamenilor. Am văzut ce s-a întâmplat uh, în Spania. Aș uh, dori să mă refer la decizia Rusiei luată în august de a interzice aceste importuri de produse agricole din Uniunea Europeană și mă gândesc mai ales uh, la fructe și la camioanele care au fost uh, încărcate cu uh, citrice și care au fost oprite la frontieră la vremea aceea. Ne putem gândi la situația în care s-au găsit toți Uh, cei vizați de aceste măsuri. Acum, doamna comisar ne spune că ar trebui să găsim uh, alte uh, căi de transport pentru acești operatori. Dacă asta s-ar putea, ar fi bine. Am putea eventual să ne gândim la transportul spre state precum Germania. Dar, după cum știți, există anumite constrângeri legate de situația geografică a anumitor state. Deci, cred că doamna comisar ar putea să ia și dânsa niște măsuri. Domnul Primski. Mulțumesc, doamna comisar. V-aș ruga să reveniți, să vă axați pe cea de-a treia întrebare a domnului Kramer, și anume, ce măsuri are în vedere noua comisie pentru a evita o agravare a situației transportatorilor și firmelor europene. Subliniez aici noua comisie pentru că um, se pleacă de la premisa că comisia lucrează ca o echipă, nu fiecare în mod uh, individual. Deci comisia trebuie să aibă în vedere consecințele deciziilor, marile pierderi uh, suferite de sectorul de transport. Um, faptul că Există acum această fragmentare. Nu are rost să spunem acestor firme să meargă la ele acasă pentru a cere sprijin din partea guvernelor. Mulțumesc. Dziękuję bardzo, panie pośle. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Domnul Kelly. Minuta. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ori de câte ori uh, se impun restricții, întotdeauna este cineva afectat. În această seară auzim o poveste foarte tragică despre modul în care aceste restricții afectează transportatorii rutieri internaționali. S-a menționat mai devreme faptul că trebuie să creăm o comisie care să ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei afectați. Nu este suficient uh, să spunem uh, că uh, aceste persoane trebuie să primească ajutor în statele membre, trebuie să luăm măsuri la nivelul Uniunii Europene. Știu că este dificil pentru Comisie, însă trebuie să rezistăm acestor restricții până când Rusia le va ridica. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Balcitis. domnule președinte domnule comisar într adevăr astăzi au fost uh, amintite probleme grave pentru sectorul transporturilor, însă dați-mi voie să spun că, până la urmă, nu vorbim doar despre economia transporturilor, ci vorbim mai degrabă de o chestiune politică și mai degrabă despre solidaritate. Sunt surprins că astăzi nu ne-ați uh, oferit uh, niciun fel de idei precise Îmi pare rău pentru dumneavoastră că trebuie să lucrați într-o, în, vremuri uh, atât de complicate, însă trebuie să căutăm o soluție. Pot să înțeleg uh, în totalitate problema cu care s-a confruntat uh, Italia din perspectiva fluxurilor de refugiați. Pot să înțeleg uh, anumite probleme care sunt comune Europei, dar și această problemă este una politică. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă în European există acest uh, sentiment al solidarității sau dacă putem lăsa Rusia uh, să continue cu această politică de tip divide et impera. astfel atingându-și obiectivele. Prin urmare, doamnă comisar, aș dori să vă rog să căutați um, măsuri de sprijin economic pentru cei mai afectați de această interdicție. Mulțumesc. Această problemă dintre Uniunea Europeană și Rusia e pe modelul războiului rece, cu efecte grave. Uniunea Europeană a cerut uh, despăgubiri nu doar pentru agricultorii eleni, ci și pentru transportatorii eleni, care au pierdut mai bine de 10 milioane de euro. 40% din produsele grecești uh, sunt uh, exportate către Rusia cu camioane. De când s-a impus embargoul, când s-a impus embargoul 91 pentru Iugoslavia, Grecia a primit o despăgubire. Am, o, am un document, domnule președinte, din anul 2014, din octombrie de la Comisie, uh, furnizorilor din Grecia li se spune că n-au uh, dreptul la compensații pentru pierderile suferite din cauza embargoului rusesc. Eu zic că aici e vorba de situația dificilă a transportatorilor și firmelor elene, cărora le se spune că trebuie să găsească singure soluții la problemele lor. E un mare păcat că se întâmplă asta. Mulțumesc, spune președintele, domnul Iacovcici de la ALDE. Gospođo povjerenice Bulc, eu am concretan prieten. Mulțumesc. Eu am o propunere foarte concretă. Eu zic că e foarte important ca Parlamentul European să spună pe șleau care sunt urmările acestei relații cu Rusia. Noi uh, am dat sancțiuni și am fost foarte vocali și cred că este important ca noi să cunoaștem toate fațetele acestei probleme. Deci nu doar uh, problemele din transport, din agricultură, pentru că există și alte sectoare uh, afectate, într-unele țări mai mult decât în altele. Și tocmai de aceea n-ar trebui să discutăm la nivel sectorial, ci ar trebui să luăm o decizie verbală de a uh, spune cum vom proceda pe mai departe, pentru că va dura până ce sancțiunile acestea vor lua ființă. Uh, deci este foarte important să discutăm nu doar cu dumneavoastră, pentru că, până la urmă, problema aceasta trebuie abordată la toate nivelurile. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Cei din uh, industria transportului rutier uh, care au de suferit uh, din cauza acestei interdicții instituite de Rusia sunt puși acum uh, într-o situație de provocare, practic, de instigare la conflict. Și asta are legătură cu interesele politice majore, care sunt aici miza. Nimeni nu recunoaște acest lucru. Ucraina a fost uh, stabilizată și uh, există niște interese ascunse Acum, uh, transportatorii uh, europeni, uh, ca și agricultorii europeni și pescarii europeni, sunt victimele colaterale ale, acestor, ale acestei situații care îi sacrifică uh, pentru alte interese. Comisia nu poate să stea cu mâinile încrucișate, pentru că are o responsabilitate directă pentru aceste daune care au fost provocate și nu poate lăsa povara compensațiilor numai statelor membre. Acceptați un cartonaș albastru din partea președintelui Kramer? Bătăzar. Bun. Istoric vorbind, Rusia în 94 a încălcat tratatul de la Budapesta, tratat uh, semnat uh, după cel de-al doilea război mondial de forțele care au învins au garantat uh, integritate teritorială dacă se retrag armele nucleare, dar după aceea a anexat Crimea. Vi se pare corect sau nu? Dacă Rusia n-ar fi încălcat acest tratat și n-ar fi anexat Crimea, noi în Europa n-am mai discutat despre sancțiuni împotriva Rusiei și tot ceea ce urmează acestora. Condamnat sau nu anexarea Crimeei? Da sau nu? Caro signor Kramer, Domnule Kramer, aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră cu o altă întrebare. Dumneavoastră vă uitați doar la o parte din istorie, deci nu la toată istoria. Din întâmplare, vă amintiți, domnule Kramer, declarațiile făcute de Statele Unite și de doamna Newland, secretarul de stat al Statelor Unite, cu privire la finanțarea forțelor uh, naziste care s-au ridicat la putere în Ucraina și care au uh, readus uh, în prim plan cele mai negre pagini din istorie a Americii și Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Mulțumesc, doamne președinte. Doamnă comisar, deși interdicția rusească a cauzat uh, foarte multe daune sectorului transportelor, acesta nu a beneficiat de sprijin din partea Uniunii Europene, din contră chiar. Franța și Belgia au impus noi măsuri care au legătură cu perioada de odihnă a șoferilor. De asemenea, Germania a introdus uh, salariul uh, minim. Toate acestea afectează afacerile locale. Afaceri care oricum au fost uh, destul de uh, lovite, de exemplu, în uh, statele baltice. Prin urmare, vă solicit să consolidați sectorul transporturilor în statele baltice și să cereți Franței și Germaniei să renunțe la măsurile discriminatorii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Hetman. Panie Państwo, już nie będę powtarzał. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, nu voi relua argumentele acestea despre cum uh, a lovit embargoul acesta companiile europene. E vorba de sute de milioane de euro în daune și impactul nu este resimțit doar în transport, ci și în um, alte ramuri industriale. Uniunea Europeană ar trebui să arate solidaritate, iar Comisia ar trebui să sprijine companiile de transport europene. Chiar nu se poate face nimic? Poate că ar trebui să aplicăm principiul ajutorului de minimis pentru transportatori. E ușor și ar fi de bun augur și ar trebui să, ca la comisie să se analizeze această situație. Mulțumesc de la ECR, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, panie przewodniczący. Oczywiście Unia Europejska powinna... Mulțumesc, domnule președinte. Fără nicio îndoială, Uniunea Europeană trebuie să ofere compensații și despăgubiri pentru toți cei care suferă costurile acestor uh, sancțiuni necesare. Eu am fost uh, șocat de ce a spus domnul Ferreira. Vorbiți aici despre neofasciști în Ucraina și spuneți că aceste acțiuni sunt rezultatul acțiunilor lor. Mi-e teamă că nu înțelegeți ce se întâmplă acolo. Mi-e teamă că Portugalia este foarte departe de ce se întâmplă în Ucraina. Dar vreau să vă spun clar un lucru. Noi avem aici de-a face cu o amenințare majoră la adresa securității europene. Tot ce spuneți aici este propagandă a Kremlinului și regret că v-am auzit spunând aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei comisar Bulc. Posłów, którzy domagali się od Komisji Europejskiej reakcji. Vă rog, doamnă comisar, să răspundeți la toate aceste întrebări și solicitări ale eurodeputaților. Dumnealor au cerut uh, măsuri concrete și reacții concrete nu vor ca statele membre să acționeze. Bine, vor și acest lucru, dar nu este suficient. În plus, s-a vorbit și despre istorie istoria uh, măsurilor de ajutor acordate de Uniunea Europeană în cazul uh, embargoului uh, pentru Iugoslavia. Dear Mr. President, dear members of the Parliament. Stimate domn președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii și mai ales pentru sugestiile făcute. Am luat notă de toate aceste preocupări și mă voi asigura că acestea vor fi luate în calcul de către Comisie în activitatea sa actuală. Promit să examinez și propunerile dumneavoastră concrete, au fost mai multe, asta la timp. Sunt conștientă de faptul că toate aceste provocări uh, trebuie abordate într-o manieră orizontală. Situația este una foarte delicată și gravă și dați-mi voie să subliniez încă o dată pozițiile noastre principale. Comisia împărtășește în totalitate preocupările legate de pierderile de venit uh, ale unor transportatori uh, rutieri europeni uh, de pe urma interdicției rusești. Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape situația. Ne așteptăm să primim informații detaliate curând la acest moment nu am uh, dovezi legate de vreo uh, afectare uh, severă a pieței care ar presupune măsuri de intervenție ale Comisiei. În ceea ce privește comentariile dumneavoastră legate de fondul pentru globalizare, e bine, acest fond de globalizare are ca scop susținerea celor concediați ca și consecință a deschiderii pieței globale după cum arată el astăzi, nu este gândit pentru a compensa pierderi de pe urma unor situații precum cele descrise astăzi și, mai precis, embargo rusesc. Apoi, măsurile de sprijin sunt posibile la nivel național, însă ele trebuie să respecte legislația europeană. Comisia este deschisă să evalueze uh, diverse ipoteze, diverse scheme de uh, ajutor. Uniunea Europeană la acest moment nu are propriul său uh, buget pentru a gestiona uh, ce se întâmplă în domeniul uh, transporturilor și politica de transport. Apoi, în acest domeniu, trebuie spus, Uniunea Europeană are doar mijloace limitate la dispoziție pentru măsuri și acțiuni. De aceea trebuie să lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a încerca să evităm consecințele cele mai grave pe care ni le provoacă statele terțe. Apoi, o îmbunătățire rapidă a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia, bineînțeles, ar fi de dorit dar în acest moment nu pot decât să sper că situația politică ne va susține în eforturile noastre cât se poate de curând. Dar da, trebuie să facem ceva. Prin urmare, sunt gata să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră și cu statele membre în legătură cu acest subiect pentru a vedea dacă există posibile noi soluții în conformitate cu OMC. Acesta ar fi primul nostru pas uh, ferm. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Proszę bardzo, panie pośle. Da, stimate coleg, doreați să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, cum conduceți uh, reuniunea, dar uh, ați văzut că eu m-am anunțat, am fost corect, am participat la dezbatere, am fost în sală. Aș vrea să vorbesc și eu, pentru că și Austria e afectată. Nu e corect că ați dat cuvântul un număr mare uh, de colegi, dar uh, de la neînscriși nu. Deci, uh, având în vedere că sunt afectate și alte țări, vreau să se ia notă că și eu am vrut să intervin și pe viitor să corectați asta. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele dragă, coleg. Îmi pare rău numele noastră, iată, e pe listă și e vina mea, îmi pare rău, îmi pare rău. Vă rog frumos să, aprecia, să acceptați uh, scuzele mele. Dziękuję pani comisar, za... Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Aceasta